Ha facoltà di parlare l'onorevole Messerschmidt. Are cuvântul Azione di Ana Gomes. Domnul Messerschmidt la raportul Gomes. Ah, eh. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a vă oferi explicații am ajuns la o înțelegere între Uniunea Europeană și Libia, un acord cadru, dar uh, un lucru important din punctul meu de vedere lipsește. Președintele intervine, vă rog, de, da, permiteți domnului Messerschmidt să intervină, îi rog pe toți să părăsească sala în liniște. Un element este deosebit de important pentru europeni și care lipsește din acest raport este vorba de faptul uh, că Libia este o țară de tranzit pentru migrația ilegală care vine la noi uh, dinspre Asia, dinspre Africa. Lucrurile sunt bine cunoscute. Europa este un fel de teritoriu magic care îi atrage pe toți, în care curge lapte și miere. Europa este un magnet pentru foarte mulți oameni care încerc să scape de nefericirea din propria țară. Libia este o țară de tranzit. Libia împreună cu alte state funcționează ca stat de tranzit, iar acest lucru trebuie să joace un rol mai important în discuțiile noastre cu autoritățile din Libia. Noi trebuie să formulăm pretenții care să fie respectate pentru că această presiune asupra granițelor Europei trebuie să înceteze. Mulțumesc! Doamna Muscardini are cuvântul. Dichiarazione di voto. Per iscritto, Presidente. Vă voi trimite în scris declarația de vot, domnule președinte, spune doamna Muscardini. Mulțumesc. Atunci trecem la situația creștinilor și libertatea religioasă. Domnul Iacolino are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Antisemitismul, antiislamismul și ostilitatea față de creștini sunt realități încă astăzi, în diferite, măs- în diferite uh, proporții, în diferite părți ale lumii. Anumite fapte sângeroase uh, um, care au avut loc împotriva creștinilor în Pakistan, în Egipt, în Nigeria și în Cipru trebuie să fie condamnate în mod sever înțelegerea valorilor celorlalți și libertatea de cult nu pot să sufere atât de, de aceste limite. Libertatea de cult trebuie să fie garantată atât pentru creștini cât și pentru celelalte religii. În același timp, Uniunea Europeană nu poate și nu trebuie să uite moment de criză economică cum este momentul actual și să nu și uh, să cheltuiască atâția bani pentru a promova alte religii, cum s-a întâmplat cu religia islamică, așa cum a făcut-o comisia investind 4 milioane de euro care cu siguranță ar fi putut să fie folosite în alte scopuri importante. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Iacolino. Are cuvântul domnul Antinono. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportul adoptat astăzi este fundamental. Libertatea eh, religioasă stă la baza tuturor libertăților, face parte din drepturile fundamentale și drepturile omului, incluse inclusiv în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Printre aceste drepturi există și libertatea de a-și schimba religia sau crezul și libertatea de a-și manifesta religia în comun, în public și în privat, propria religie și practicile propriului cult. Dar atentatele care au avut loc în ultimele luni și victimele uh, care s-au registrat în cadrul minorităților creștine au avut loc în mod uh, trebuie să fie condamnate. E vorba de acțiuni sistematice împotriva prezenței creștinilor în aceste zone ale lumii. Dreptul la libertate religioasă uh, din păcate, se confruntă cu intoleranță, de multe ori instrumentalizată din, punct, din uh, motive economice sau politice. Din păcate, cei care doresc să protesteze împotriva acestei situații de multe ori sunt reduși la tăcere. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Messerschmidt. Președinte, împărtășesc și eu îngrijorările împărtășite de antevorbitori. Dar există și un alt element care a fost omis, și anume considerentul 7 este vorba despre autoritățile turce care acționează în zona de nord a Ciprului. Este uh, un teritoriu ocupat pe nedrept de către turci, iar turcii în același timp cer să fie admiși în Uniunea Europeană ciprioții greci care doresc să se întoarcă acasă, uh, la bisericile lor, la mănăstirile lor. Uh, trebuie să uh, rămână în afara granițelor. Turcii nu le restituie aceste lăcașe de cult, nu au voie să le renoveze, să le restaureze. Aceasta este o realitate în regiunea nordică a Ciprului. Este o discriminare, o oprimare a creștinilor acolo și se întâmplă uh, din partea unei țări care dorește să adere la Uniunea Europeană. Noi uh, trebuie să recomandăm să înceteze negocierile cu Turcia până când lucrurile în zona de nord a Ciprului se rezolvă. domnule Mare Kobanski acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Având în vedere rădăcinile sale, trecutul său, Europa are obligația să îi protejeze pe toți creștinii din întreaga lume. Bineînțeles că această rezoluție e o reflectare a acestei convingeri și de aceea o sprijin. Dar, pe de altă parte, Europa ar trebui să adopte măsuri care pe viitor să îi protejeze pe toți creștinii din lumea întreagă și să nu ducă la astfel de tragedii. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bielan. Ostatnio w kilku krajach świata. Mulțumesc, domnule președinte. Recent, în state din lume cu o populație predominant musulmană, Uh, minoritatea catolică a fost uh, persecutată și nu putem să rămânem indiferenți. Libertatea libertății de cult uh, și recunoașterea ei o prioritate pentru noi la Parlamentul European și de aceea susțin întru totul declarația președintelui Buzek, care s-a ridicat împotriva unor astfel de acțiuni. Și aș dori să sprijin toate măsurile menite să ne asigure că va exista securitate pentru minoritățile religioase, mai ales acolo unde drepturile lor sunt amenințate. În raportul pe anul 2009 cu privire la respectarea drepturilor omului, am luat decizia să sporim această protecție a creștinilor din întreaga lume și uh, solicitam numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Această rezoluție este un pas înainte pentru lupta pentru respectarea acestor uh, drepturi. Domnul Grim. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că mă bucur că s-a adoptat această rezoluție, al cărei coautor sunt, și aș dori să mulțumesc doamnei Ashton pentru reacția sa uh, la persecutarea creștinilor uh, din Alexandria. Nu uităm uh, nici reacția la persecutarea creștinilor din Irak. Aș dori să spun că peste câteva luni va fi, va fi santificat Papa Ioan Paul al II-lea. Nu putem să uităm că um, Papa Ioan Paul al II-lea uh, a fost în vizită și la moschei și la sinagogi pentru uh, a promova dialogul religios. Trebuie uh, să folosim toate mijloacele politice pe care le avem la dispoziție, dar și să-i sprijinim pe cei care au pierdut mult din cauza persecuției. Kela. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kellam. Mulțumesc. Am votat pentru această uh, rezoluție istorică, am fost coautor. Dar există două mesaje importante la adresa înaltei reprezentante și a Comisiei, care trebuie duse la îndeplinire cât mai repede posibil. Înainte de toate, pentru Comisie să dezvolte cu urgență o strategie a Uniunii Europene pentru implementarea dreptului la religie, inclusiv o listă de măsuri împotriva statelor care uh, nu protejează minoritățile religioase. Și în al doilea rând, Comisia trebuie să dezvolte un sistem permanent uh, împreună cu Directoratul pentru Drepturile Omului din Serviciul de Acțiune Externe pentru uh, ca acele guverne care restricționează libertatea de religie să fie sancționate și să existe rapoarte anuale la adresa Parlamentului. Mulțumesc domnului Calen. Doamna Muscardini. Presidente, la libertar... Domnule președinte, libertatea de cult este o valoare de bază a civilizației. Fără ea, democrația este mutilată și societatea uh, Um, nu poate să funcționeze astfel. Ceea ce se întâmplă din diferite părți ale, munți, uh, ale lumii se datorează unei concepții uh, fundamentaliste și duce la violență și la omoruri um, și creștinii divine astfel adevărați martiri. Intoleranța care duce la violență este generată de o cultură fundamentalistă. De aceea trebuie să condamnăm întotdeauna imediat orice manifestare care neagă identitatea religioasă sau culturală a celorlalți. Garantarea respectului credinței face parte din datoriile comunității internaționale și ale instituțiilor uh, sale, uh, care nu întotdeauna s-au exprimat foarte rapid sau au făcut ceva foarte rapid când uh, Uh, au avut loc atentate împotriva uh, creștinilor. Uh, în Irak și în Egipt creștinii sunt prezenți de secole. Doresc să mulțumesc încă o dată președintelui Buzek care a aderat cu convingere la propunerea de a aprinde o lumină pentru creștini în memoria tuturor victimelor în care au devenit martiri ai fundamentalismului. Sper că cu toții vom putea avea încredere, speranță, egalitate, dar și justiție și libertate. Mulțumim, doamnă Muscardini. Are cuvântul doamna Ronzuli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am votat în favoarea acestei rezoluții pentru că uh, tema acesteia protect, a minorităților religioase în lume este mai mult ca niciodată la ordinea zilei. Este foarte preocupant faptul că în 2011 uh, oamenii mai pot fi încă persecutați având în vedere uh, propria religie. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii uh, Europene nu admite astfel de interpretări. Stabilește foarte clar libertatea de conștiință, de gândire și de manifestare a propriului crez atacurile ale căror victime au fost anumite grupuri religioase în ultimele săptămâni arată că e nevoie urgentă ca toate guvernele să adopte, în ciuda uh, dificultăților și amenințărilor, măsuri eficiente pentru protejarea tuturor minorităților religioase. Obiectivul Uniunii Europene trebuie să fie acela de a favoriza dialogul interreligios pentru o mai bună cooperare între țările europene, dar mai ales trebuie să uh, promoveze acest lucru în țările în care libertatea de cult nu este încă garantată. Libertatea religioasă trebuie să fie garantată peste tot, fără excepții. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Lonțuli. Are cuvântul domnul Tacula. Yes. Tämä on historiallinen ja... Mulțumesc, domnule președinte. E o rezoluție istorică și este foarte bună. Trebuie să acordăm atenție libertății de cult în Europa și e foarte important să uh, ne amintim uh, trecutul nostru, rădăcinile noastre care sunt uh, creștine, iudeo-creștine și tradiția noastră creștină. Să nu uităm că toate valorile noastre europene sunt, au fost construite pe aceste baze toate uh, măsurile luate de noi în ce privește situația copților din Egipt, uh, Egipt au dus la o sensibilizare a uh, opiniei publice, pentru că toată lumea și-a dat seama că creștinii au nevoie de protecție, pentru că evenimente similare nu au loc numai în Egipt, ci și în Turcia, în Siria, dar chiar și în Uniunea Europeană. Există astfel de incidente uh, care merită atenția noastră, pentru că oamenii sunt persecutați Ehm, ni se pare că ne-am abandonat uh, valorile, ne temem de uh, musulmani, uh, de islamism. Nu e bine. Cred că avem nevoie de valorile noastre de bază, de libertățile noastre fundamentale care reprezintă temelia Uniunii Europene. Valorile noastre creștine, încă o dată, pe care trebuie să le apărăm, pentru că ele reprezintă o parte foarte importantă a identității noastre europene. Are acum cuvântul domnul Kleis domnule președinte. Este vorba despre situația creștinilor și am votat pentru această rezoluție. Mă bucur că ea a fost adoptată. Dar îmi fac grijă în legătură cu regimul lingvistic și cu termenii care sunt folosiți aici, pentru că mi se pare că unele lucruri sunt ambigue. Ă, este ca și când uh, s-ar spune că uh, doar în țările islamiste creștinii sunt oprimați. Dar, din păcate, există asemenea probleme și în Europa. Există incidente uh, care au cauze religioase în Europa. Sigur că nu putem pune un semn egal cu discriminarea împotriva creștinilor din țările islamice. Există acolo de multe ori violență fizică împotriva uh, creștinilor, dar nici în Turcia nu este posibil să renovezi uh, bisericile creștine. Există dificultăți pentru patriarhul uh, ecumenic din Constantinopole de a acționa corespunzător. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mie acest subiect mi se pare foarte important. Dezbaterea a fost uh, de asemenea foarte interesantă. Am participat uh, la această dezbatere și aș dori să mulțumesc în primul rând uh, președintelui Parlamentului European, domnului Buzek, pentru uh, modelul pe care ni l-a dat, pentru că uh, el a vorbit de reminiscențele uh, Imperiului Romano-Creștin, când uh, creștinii au, fost, uh, au început să fie persecutați. Ar trebui să punem capăt acestor acțiuni. Uniunea Europeană ar trebui să joace rolul și cred că așa facem, nu numai pentru a ne asigura că libertatea de exprimare sau de cult uh, sunt, uh, uh, sunt respectate în Europeană, dar dar și în țările candidate la aderare. E foarte important și în întreaga lume. Aceste propuneri de rezoluție au fost votate și cu unanimitate. Mulțumim. Domnul Hanen acum are cuvântul. Uh, Aș dori să vorbesc despre situația din Belarus, domnule președinte. Putem trece sau mai târziu? Nu, domnul Șermeschi atunci. Prego. The same. On, onorevole Cerneschi. Domnul Cerneschi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș... Rezoluția este foarte importantă, pentru că este prima pe care o adoptăm într-un moment important. Știm că este vorba despre un pogrom împotriva uh, creștinilor din Irak, știm ce se întâmplă în Egipt și, și uh, ce s-a petrecut acolo în ultimii ani. Au existat cazuri uh, singulare de crime împotriva unor preoți creștini în Turcia, Siria, Pakistan. Știm ce se întâmplă în câteva state africane care sunt majoritar uh, musulmane. De aceea uh, regretăm că Barroso acum o săptămână um, nu a intervenit în niciun fel, deși mulți prim din state membre au exercitat o presiune asupra lui să ia atitudine. Păcat că nu a intervenit la timp. E păcat. Mulțumesc. Trecem acum la explicații de vot privind rezoluția referitoare la situația din Belarus și dau cuvântul domnului Hanan. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că această uh, Parlament este îngrijorat uh, de uh, tendința Belarusului de a aluneca spre autocrație dar anumiți colegi ar putea să se autoanalizeze. Priviți această chestiune din punctul de vedere al unui fost uh, uh, membru de partid sovietic care analizează Uniunea Europeană. Acesta ar putea vedea Uniunea Europeană ca un fel de politburo cu 27 de membri și ar vedea uh, su, su, su, o succesiune de planuri cincinale uh, și uh, există chiar tot felul de avantaje pentru cei care lucrează pentru sistem. În plus, ar vedea așa numita doctrina al falsei conștiințe. Cei care votează nu-și înțeleg, uh, se spune că cei care votează nu-și cunosc propriul interes, așa că noi le impunem anumite lucruri. Uh, este o viziune echivalentă cu cea din Orwell și din firma, ferma animalelor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Repo. Minä äänestin myös päätös. Mulțumesc. Și am votat pentru această rezoluție. Cred că a, formularea a fost uh, mult prea a, uh, indulgentă. Uniunea Europeană trebuie să fie foarte vigilente în ce privește încălcările drepturilor omului în vecinătatea sa orientală. De asemenea, s-a pus uh, deschis problema tinere, tinerilor, pentru că în Belarus organizațiile care reprezintă tinerii nu pot activa liber. În Europa am avut această tradiție de organizare a evenimentelor de uh, stradă. stradă uh, în care protestatarii, dizidenții, uh, care s-au ridicat uh, împotriva libertății de exprimare au uh, fost persecutați. Sper ca tinerii din Belarus să nu consideră că noi suntem mulți și că nu le apărăm valorile, pentru că până la urmă e vorba de democrație. Mulțumesc, domnule Repo. Domnul Vigenin, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Grupul socialiștilor și democraților a susținut această rezoluție. Noi credem că ne va da un semnal puternic atât la adresa autorităților de la Belarus, cât și la adresa societății civile, mass media și la adresa tuturor care eh, luptă pentru democrația în această țară. Sperăm ca această rezoluție să fie analizată cu atenție de către Comisia Europeană și de către Consiliul și că se va trece rapid la acțiune pentru ca această rezoluție să producă efect. De fapt, ceremonia de inaugurare eh, pentru Lukashenko, care este prevăzută pentru mâine, nu va pune niciun fel capăt preocupărilor legate de modul în care el a fost ales. Uniunea Europeană eh, are o serie întreagă de politici, mecanisme prin care poate exercita o influență asupra guvernării în Belarus. Dar, din păcate, până acum toate aceste instrumente au dat rezultate prea slabe. Trebuie să ne gândim la noi metode. Deci să ne întrebăm, există o nouă situație în această regiune, atunci trebuie să aplicăm și un mecanism noi. Un lucru este foarte important și nu s-a încercat până acum cred că trebuie să ne coordonăm instrumentele, atitudinea față de Belarus și cu alte state membre care nu sunt membre um, ale Uniunii Europene, cu Rusia, de pildă, care este un partener strategic în cadrul euronesc pentru Uniunea Europeană și doar printr-o acțiune coordonată cred că putem uh, crea un mediu politic mai adecvat care să facă posibil uh, ca uh, și în Belarus anul viitor să aibă ale, loc alegeri oneste, libere, în condiții de fair play. Parlamentul trebuie să se servească cât mai bine de uh, posibilitățile pe care le are. Cred că trebuie să trimitem o delegație la Belarus să fie un test pentru uh, leadershipul Belarus dacă va uh, asigura accesul acestei delegații și dacă uh, uh, va crea posibilități pentru a vedea la fața locului care este situația acolo. Mulțumesc, domnul Bohuslav Sonic. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că pe mine mă revoltă comparația făcută între Uniunea Europeană și Belarus stupiditățile, idioțiile care au fost emise sunt extrem de neplăcute, cu atât mai neplăcute pentru că colegii mei câteodată din grupul conservatorilor le mai și aplaudă. Uh, regimul lui Lukashenko ar trebui să fie izolat. Uh, dar convingerile noastre că el se va transforma într-o conducere democratică Uh, ne-au uh, au fost înșelate, așteptările ne-au fost înșelate, pentru că sancțiunile impuse acestui uh, regim ar trebui să fie mult mai puternice, pentru că e vorba de o țară care se află în vecinătatea apropiată a Europei și față de aceste țări ar trebui să impunem aceleași cerințe și aceleași așteptări ca și față de statele membre ale Uniunii Europene. Aș dori ca Comisia Europeană să sprijine mass media independente, Bielsat TV, Radio Rasia, pentru că ele transmit informații libere și pentru populația europeană. Mulțumesc, domnul Bielan. Mulțumesc, domnule președinte. Evenimentele din Belarus uh, din jurul alegerilor uh, prezidențiale încă o dată au bulversat opinia publică din Europa. Încă o dată, președintele Belarusului a folosit violența împotriva opoziției democratice. Ad, um, regimul său a fost violent față de uh, demonstranți, a, au fost arestați liderii opoziției și aceste acte reprezintă un caz clar de încălcare a drepturilor omului. De aceea sprijin cu toată forța rezoluția Uniunii Europene care cere eliberarea imediată a prizonierilor. Condamn uh, practicile dictatoriale ale regimului președintelui Lukashenko. Sper că presiunea instituțiilor europene va elibera de, uh, de aceste presiuni uh, pe cetățenii din Belarus și sprijin toate acțiunile care ajută la dezvoltarea societății civile, bursele pentru cercetători și cofinanțarea mass media independente și a organizațiilor uh, de opoziție. Mulțumesc, domnul Messerschmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Belarus este copilul care ne produce cele mai mari griji în Europa, pentru că este ultima dictatură comunistă. Tocmai de aceea trebuie să ne servim de orice ocazie pentru a critica acest regim. Sigur că nu trebuie să arunci cu pietre atunci când tu ești înconjurat de sticlă. Dar trebuie să ne gândim că există o comisie în Uniunea Europeană, există funcționari care nu au fost aleși de către populație și totuși fac propuneri. Dacă propunerea este adoptată, atunci ea are efecte, consecințe foarte importante pentru legislația din statele membre din Uniunea Europeană. Iar cei care urmează să judece sunt foarte departe, de fapt, de realitatea de la fața locului. Și aici, în Parlament, într-un fel, suntem într-un palat de sticlă și în care mulți eh, se simt foarte confortabili, dar de multe ori nu mai au nicio legătură cu grijile cetățenilor care i-au ales. Dacă uh, ne gândim ce crede Belarus despre asta, cred că și Belarusul ne poate uh, reproșa nouă că este o dictatură. Domnul Cernetski. Poparłem tę rezoluție. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit această rezoluție pentru că sunt pe deplin conștient de faptul că situația din Belarus este foarte specifică, pentru că e vorba de o creștere masivă a, și rapidă a violenței împotriva luptătorilor pentru drepturile omului, pe de o parte, iar pe de altă parte e rezultatul unei politici indiferente și nechipzuite a unor state membre ale Uniunii Europene, pentru că faptul că i-am acordat încredere, credibilitate domnului Lukashenko, permițându-i să viziteze Lituania și Italia, dar și uh, vizita lui uh, în Polonia, a dat rezultate pe care le-a dat. Noi ar trebui să luptăm pentru libertățile civile în Belarus, dar nu ar trebui să împingem această țară în brațele Rusiei. Mulțumesc! Trecem acum la raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009. Are cuvântul domnul Kozlik. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați colegi. Experiențele dintr-o serie întreagă de state membre demonstrează că și la șase ani după regulamentul uh, numărul 1 al uh, Consiliului European nu se aplică unitar regulile uh, privind concurența. Iar instanțele naționale Um, se folosesc de, nu se folosesc de posibilitatea de a um, invita Comisia Europeană să reacționeze la uh, aceste încălcări. Comi nici Comisia, de altfel, nu s-a autosesizat pentru a declanșa proceduri de infringement. Deci, practica, din păcate, nu este convingătoare. Tocmai de aceea invit Comisia să ă, analizeze hotărârile instanțelor naționale pentru ca până la urmă noi să ne putem atinge obiectivele în ce privește competiția pe piață. Mulțumesc! Tak, formand. Der er ingen tvivl om, at europæisk konkurrenceevne er... Domnul Messerschmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Politica concurenței este foarte importantă în Uniunea Europeană. Ehm, există dorința țărilor europene să coopereze mai mult, bineînțeles. Ehm, s-a creat moneda unică pentru a distruge ehm, economia în sudul Europei. Există o carență socială a reformelor și o problemă de concurență cu Rusia sau China sau India este chiar imposibil să se uh, procedeze așa cum trebuie. De exemplu, inițiativa brevetului european este o catastrofă, este un exemplu al ineficacității Uniunii Europene într-un sector de ordin tehnic. Se pune pur și simplu problema limbilor diferite. Trebuie să existe însă o bază comună în toate tipurile de colaborare intervin uh, pe marginea uh, belarusului dacă îmi dai voie. Am uh, făcut deja declarațiile de vot. Trebuia să vă înscrieți înainte. Declarațiune pe Dar puteți să ne transmiteți declarația în scris. Deci, în legătură cu Belarusul, deja au avut loc declarațiile de vot, ar fi trebuit să vă înscrieți mai devreme. Puteți să ne transmiteți declarația dumneavoastră în scris. Acum. A capito? Ați înțeles ce v-am spus, spune domnul președinte. Acum. Non si può fare adesso, eh, la Nu, nu puteți să o faceți acum. Ar fi trebuit să o faceți mai devreme, când s-au făcut celelalte declarații în legătură cu Belarusul. Dumneavoastră nu ați solicitat acest lucru, așa că nu v-am dat cuvântul. Deci puteți să ne transmiteți declarația dumneavoastră în scris, bine? Mulțumesc! Vă rog să ne transmiteți eh, textul în scris. Doamna Muscardini are cuvântul. Presidente, o apreciat. Domnule președinte, am apreciat flexibilitatea comisiei în legătură cu definirea Uh, normelor uh, pentru statele cu probleme din cauza crizei economice și financiare. Cred că este oportună să se evalueze în mod detaliat măsurile adoptate pentru a asigura condiții egale uh, de concurență în întreaga Uniune Europene. garantarea creditelor statelor de către Comisie uh, trebuie să asigure uh, o concurență echitabilă pe piața internă. Unii au criticat ajutoarele colosale acordate din uh, banii contribuabililor, dar ar fi trebuit, uh, trebuie, se spune că ar fi trebuit să se folosească banii publici uh, pentru a promova dezvoltarea. Dar banii contribuabilor nu trebuie să aducă apă la moara celor care fac speculă um, pe piețele financiare. Nu trebuie să finanțăm astfel de specule care uh, fac rău economiei. Trebuie să se promoveze proiecte de interes comun mai ales în domeniul energiilor regenerabile. Mulțumesc! Muscardini. Vă mulțumim, doamnă Muscardini. Are cuvântul domnul Kelly. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am sprijinit uh, această rezoluție pentru că una dintre funcțiile principale ale Uniunii Europene este să garanteze concurența egală pentru toată lumea, inclusiv pentru, sau mai ales pentru IMM-uri și pentru consumatori. Există o bănuială că se exploatează uh, piața și în uh, țara mea cetățenii își fac griji în legătură cu creșterea prețului la benzină și la motorine la toate stațiile din întreaga țară. De, uh, lumea bănuiește că ar fi vorba de un monopol, de o poziție de tip cartel care impune aceste prețuri uniforme în Irlanda. Recent am constatat că Comisia Curtea Europeană a dat o declarație împotriva uh, companiilor telecom din Europa care impun uh, taxe de roaming în întreaga Europa. Deci trebuie să fim vigilenți și să luăm măsuri imediate când uh, constatăm că concurența nu e respectată. Mulțumesc, mulțumim domnule Kelly, domnul Cerneschi acum. Grazie, președinte. To... Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport important redactat de o persoană care deține multă experiență în acest domeniu. Și cred că ar trebui să spunem deschis că Uniunea Europeană merită o mai mare deschidere, o mai mare competitivitate. Nu trebuie să ne fie teama de asta. Doar așa se poate contribui la o creștere economică a Europei. Și dacă suntem onești, din păcate am cam rămas în urmă în ce privește competiția mondială, chiar în urma Statelor Unite și unor state din Asia. Deci, o asemenea rezoluție poate să ducă o, la o creștere a eficienței economiei europene, care este atât de necesară. Mulțumesc. Trecem acum la uh, rezoluția privind o politică durabilă a Uniunii Europene pentru Nordul îndepărtat și dau cuvântul domnului Tacula. Arvoisa puhemies, haluan tästä kiittää. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să <clears throat> mulțumesc uh, colegului meu, Michael Galler, pentru un raport foarte bun care ține cont regiunea arctică, nordul îndepărtat și toate nevoile sale, inclusiv dezvoltarea durabilă. Sigur, și eu vin din această regiune și am uh, urmărit cu plăcere întregul proces și am uh, constatat că astfel de chestiuni specifice care nu sunt legate doar de uh, climat, ci și de uh, felul în care um, cetățenii de acolo își câștigă traiul zilnic, creșterea animalelor, de exemplu, sunt foarte importante. Domnul Galer a vorbit despre minoritatea Sami care e foarte importantă în zonă. Aș dori să-i mulțumesc domnului Galer uh, în legătură cu faptul că a preluat amendamentul meu ca un uh, centru de informare să fie creat la Universitatea uh, Laponiei. Toți, toate părțile mai ales uh, deputații din țările nordice au uh, dat o mână de ajutor. Încă o dată mulțumim domnului Galler pentru raportul său foarte bun. Trecem la declarațiile de vot în legătură cu raportul o strategia UE pentru Marea Neagră. Are cuvântul domnul Vicenin în numele socialiștilor și democraților. Două minute. Domnule Visenin! Două minute. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Socialiștii și democrații consideră că strategia europeană pentru Marea Neagră este una foarte importantă și vine la momentul potrivit pentru că uh, are obiectivul de a echilibra ceea ce s-a făcut până acum și uh, conține sugestii în legătură cu ce poate face Uniunea Europeană pe viitor. Coordonarea politică între partenerii cu diferite care au nivite, diferite niveluri de cooperare cu Uniunea Europeană este o sarcină dificilă, dar nu imposibilă. Deci merită să încercăm să ne coordonăm la nivel politic. Trei state sunt din zonă, sunt state membre, avem un partener strategic, avem țări în, uh, cu um, țări partenere și Turcia țară candidată. Uniunea Europeană uh, până acum nu și-a oferit posibilitatea de a um, exploata acest potențial major. Marea Neagră încă de la început a fost văzută ca inițiativă ambițioasă și, și sinergia trebuie să evolueze înspre o adevărată strategie pentru Marea Neagră. Mai multe modele de cooperare pot fi folosite în mod uh, uh, pot fi folosite cu succes după ce vor fi adaptate, cum ar fi cele al strategiei Mării Baltice, pentru dezvoltarea cooperării regionale. Considerăm că trebuie să se ia mai multe măsuri încă de pe acum. De exemplu, în cadrul revizuirii strategice a politicii de vecinătate, trebuie să ne gândim la asigurarea unei mai mari coerențe între parteneriatul estic și strategia pentru Marea Neagră, având în vedere, mai ales având în vedere că statele din zonă fac parte uh, uh, din uh, această politică, cu excepția Belarusului. Trebuie să uh, avem mai multe contacte la nivel uh, ministerial și să găsim legături între strategia pentru Dunăre și cea pentru Marea Neagră. Astfel, trebuie să construim o strategie cu o linie bugetară separată. Are cuvântul acum domnul Gjub. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa privind uh, o asemenea strategie a Uniunii Europene pentru Marea Neagră, pregătită de domnul Ungureanu, trebuie să fie susținută necondiționat, pentru că parteneriatul pentru Marea Neagră și inclusiv parteneriatul uh, pentru, uh, de vecinătate cu Rusia, de pildă, și-a dobândit o importanță suplimentară uh, după aderarea Bulgariei și României. Este importantă din punct de vedere energetic, este importantă pentru viitorul proiect Nabucco, pentru diversificarea uh, tipurilor de furnizare a gazelor naturale. Deci trebuie să Ținem seama însă de toate statele din regiune, nu doar interesele statelor mari, iar strategia noastră trebuie să fie compatibilă și cu celelalte strategii pentru zonă. Domnul Mezaroș. 2007-ben, mikor Románia és Bulgária is csatlakozott az EU-hoz, a Fekete-tenger részben az európai... Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în, după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, Marea Neagră a devenit o mare a Uniunii Europene importantă pentru continentul nostru și tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să elaboreze o strategie financiară pentru dezvoltarea acestei regiuni, iar Marea Neagră trebuie să primească și o linie bugetară. Strategia privind Marea Neagră trebuie să aducă foloase și pentru proiectele energetice ale Uniunii Europene, căile de transport trebuie să fie diversificate, sursele trebuie să fie diversificate și terminalele pentru gaz natural lichefiat trebuie să fie finalizate. Căile de tranzit prin această regiune pot să contribuie la securitatea energetică în Uniunea Europeană. Nabucco, conducta paneuropeană, sunt foarte importante și în acest scop trebuie să adâncim colaborarea cu această regiune. De aceea sprijin acest raport. Mulțumesc foarte mult. Onorevole Preda. Domnul Preda. Mulțumesc mult. La fel ca și în cazul Belarusului, am vrut să exprim uh, uh, justificarea pentru votul dat pe strategia uniunii pentru marea neagră spunând înainte de toate că ideea colegului meu traian

Domnule Preda, pentru data viitoare vă rog uh, să vă programați pentru declarațiile de vot, altfel nu vă putem da. Nu, nu ați, uh, uh, nu v-ați înscris, domnule Preda, dar v-am dat cuvântul de această dată, dar data viitoare vă rog să nu uitați. Mulțumesc, poftă bună! Suspendăm ședința până la ora 15.